Asta este ieșirea cea mai rezonabilă. Asta ar rezolva toate problemele noastre. Pur și simplu renunțați. All the problems except the one it is empty. Da, mai sunt și alte probleme de rezolvat. Doamna Muscardini. Da. Grazie, Presidente, che il Mulțumesc, domnule președinte. Știu că această problemă este delicată. Aceasta, de fapt, este demonstrată și de prezența comisarului astăzi aici, printre noi care arată că este extrem de dificil acest subiect și cu atât mai puțin uh, nu înțeleg de ce n-a înțeles întrebarea domnului Caspari, care mi se pare mult mai, uh, mai mult decât uh, legitimă și a fost apoi reluată de fapt de intervențiile care au urmat, care au făcut, nu au făcut decât să amplifice această problemă descrisă de dumnealui. Nu este prima dată, domnule comisar, că președintele este solidar, că Parlamentul este solidar cu Comisia și că Parlamentul și Comisia uh, Uh, trec printr-o cale foarte lungă și după aceea Consiliul ne lasă baltă. De aceea eu aș vrea să vă întreb până la ce punct este posibilă o mediere uh, pentru a avea rezultate concrete. Pentru că altfel noi nu vom folosi bine timpul pe care ne-au dat cetățenii noștri pentru a ne reprezenta aici în acest Parlament. Deci noi nu suntem aici pentru a apăra anumite ipoteze imposibile, ci suntem aici pentru a aduce acasă rezultate concrete. Și de aceea nu trebuie să ne ascundem după degete. Dumneavoastră ați spus un lucru cu care sunt absolut de acord. Ați spus că o deschidere reciprocă a pieței acest Parlament a văzut-o și a ridicat-o fără să poată să facă nimic, rămânând absolut blocat. Acum ne aflăm într-un moment de criză și colegii din diferite familii politice consideră că este nevoie să încercăm să obținem ceea ce se poate obține pentru bunul comun al tuturor, al Europei și a țărilor pe care le reprezentăm. Și de aceea, care este acțiunea pe care a întreprins-o OMC-ul sau pe care alte instituții le-au făcut pentru pe lângă OMC pentru a obține, de exemplu, ca China în acești 10 ani să voteze, să se, să se miște în altă direcție decât s-a mișcat până acum, mai ales în ceea ce privește deschiderea foarte mică față de o anumită licitație publică, de exemplu. Și Uniunea Europeană trebuie să recunoaștem că face lucrurile foarte bine, face ia măsurile corecte, care însă după aceea duc la rezultatele greșite. Și vreau să vă dau un exemplu. Din păcate, un exemplu foarte trist am uh, discutat despre plățile pe timp pe 30 de zile și, domnule comisar, probabil că știți că în continuare există un monopol uh, european în ceea ce privește marea distribuție cu, care folosește scuza acestei obligații de plată în 30 de zile și a scăzut uh, prețurile, șantajând în același timp persoanele de la care se, pro, se uh, alimentează și cer să se facă, uh, de exemplu, facturi uh, post-datate pentru care au dată uh, ulterioară, numai pentru a folosi această regulă. Și degeaba spunem noi că noi combatem monopolurile, dar există monopolurile, există reguli care se aplică în anumite state și controlul acestor achiziții publice nu este neapărat cel mai bun. Eu cred că o casă trebuie să se, o casă trebuie să se construiască din, de la bază, de la fundație și nu de la acoperiș. Și în momentul de față cred că Comisia, Consiliul și Parlamentul au, au câteodată idei care nu vor putea să fie reconciliate și de aceea nu vom reuși. Mulțumesc! Iar acum Frank Prus din partea PP are cuvântul. Oui, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi. Am o intervenție foarte scurtă, pentru că uh, ne-am putea pune o serie de întrebări aici, dar mi se pare că uh, pe noi ne interesează practic rezultatele, pentru că dacă am abordat această problemă a fost pentru că am resimțit că existau dificultăți și atunci când am organizat ultima oară o consultare cu mai multe companii care se află pe piața mondială, am văzut că există un sistem care nu funcționează bine și dacă nu reacționăm, atunci dăm uh, motive în plus euroscepticilor care spun că Europa și Uniunea Europeană este un handicap uh, în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă. Și uh, cred că nu-i vorba aici de articolul 6, 8 sau 9, cum spunea colegul meu, ci trebuie să găsim o soluție uh, pentru ca noi să oferim în sfârșit un mesaj lumii externe, pentru a spune că atunci când noi eram naiv, ne deschideam piața fără niciun fel de reciprocitate, a trecut că am văzut că acest lucru nu este eficient și că acum lucrurile s-au schimbat țările asiatice, țările emergente, chiar și Statele Unite, dacă vedem care este atitudinea lor, cred că trebuie totuși să reacționăm și noi și să ne procurăm instrumente care să protejeze locurile de muncă din Europa și să protejăm mai bine companiile europene care, cărora le era foarte greu să pătrută pe anumite piețe. Deci, iată, vedem încă o dată și cu această ocazie că atât Comisia cât și Parlamentul sunt obligate să găsească soluția cea mai bună pentru a susține economia noastră și, prin urmare, locurile de muncă de aici. Mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, pentru a răspunde întrebărilor adresate. Thank you. Um, I'll try to be very open with you. I... Am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. La începutul acestui dosar nu eram foarte atras pentru că nu este neapărat domeniul meu predilect. Era mai degrabă Michel Barnier cel care era pentru. Așa că a trebuit să ne așezăm față în față, să ajungem la o propunere comună. Pentru că din motive ciudate, pe care încă nici nu le-am aflat, Um, el este responsabil pentru uh, GPA și eu sunt responsabil pentru achizițiile publice. Dar um, așa se întâmplă, asta este viața. Însă, dacă vedem ce se întâmplă în lumea reală și analizând situația, mi-am dat seama că ar trebui să acționăm. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. La ora actuală suntem în negocierile acordului cu Canada și sper că în viitoarele zile, săptămâni, să încheiem aceste negocieri. Am avut interese uh, de a intra pe piața achizițiilor publice în Canada, o piață destul de dezvoltată. Și această piață era destul de închisă, atât la nivel federal cât și la nivel statal. Un lucru care este foarte dificil atunci când trebuie să negociezi cu o țară, pentru că există probleme la ambele niveluri. Și acest lucru s-a întâmplat și când am negociat cu Statele Unite. Aveam și acolo două niveluri, cel statal și cel federal. Și rezultatul la care am ajuns cu Canada cred că este unul bun ar reprezenta într-adevăr o reușită deosebită pentru a intra pe piața achizițiilor publice, dar ar trebui să plătim pentru asta. Pentru că uh, ei ne spuneau, noi nu putem cere nimic în schimb, pentru că piața voastră e deja deschisă, așa că dacă vreți cu adevărat să intrați pe piața noastră, trebuie să plătiți. Asta este povestea. Și chiar și pentru mine și domnule Fielner, sunt un adevărat liberal convins, pot să vă spun, mi se pare chiar și mie logic că trebuie să existe oarecare reciprocitate, pentru că dacă nu, trebuie să plătești și pentru ei e evident acest lucru, ceea ce nu mi se pare corect. O altă întrebare care mi-a fost uh, adresată de colega dumneavoastră. Se referă la acest uh, lanț global al uh, furnizorilor, lanțul global de aprovizionare. Propunerea noastră se bazează pe un nivel local de 50%, care este foarte scăzut, pentru că asta înseamnă că 50% din indiferent ce servicii sunt uh, incluse uh, servicii oferite de uh, o companie din țară, dintr-o țară terță în Europa, atunci cu acest nivel de 50% n-ar mai trebui să fie probleme. Și în astfel de relații, nivelul local este în mod normal mult mai ridicat. Noi l-am pus foarte jos și asta înseamnă că nivelul local are foarte multe posibilități pentru a căuta ofertantul cel mai ieftin, indiferent unde, atâta timp cât nu depășește acest prag de 50%. Și cred că ar trebui să facem asta la un nivel care să nu fie foarte ridicat. Bineînțeles că trebuie să trasezi undeva linia, dar întreaga discuție în legătură cu 47 sau 52 uh, până la urmă e cu adevărat uh, ridicol. Dar 50% oricum este un prag rezonabil și foarte scăzut. Acum revenind la propunerea propriu-zisă. Mi se pare o propunere rezonabilă, poate pentru că am făcut-o chiar eu, dar de ce spun că e rezonabilă? pentru că e vorba aici de o abordare globală și în același timp o abordare tematică pe un anumit dosar și aici mă refer la articolele 6, 8 și 10. Ce spune articolul 6? Pentru că foarte mulți spun um, ai permis statelor membre să hotărească dacă acceptă sau nu o ofertă. Nu, nu e așa nu e vorba de o decizie doar la nivelul statelor membre, ci la nivelul autorității contractuale. Și de fapt e chiar așa, pentru că aceasta trebuie să facă o notificare către comisie, noi analizăm acea ofertă și după aceea le spunem dacă este permisă sau nu. Deci nu autoritatea contractantă, nici statele membre nu sunt cele care decid. Iată cum trebuie citit acest articol. și nu se poate spune că se poate decide în mod uh, unilateral. Pentru că există o serie de condiții care sunt stabilite la nivel european. Iar Comisia Europeană uh, nu, nu este o afirmație corectă cea pe care ați făcut-o că am lăsat statele membre sau autoritatea contractantă să ia această decizie. Noi, pe de altă parte, putem lansa niște anchete în uh, sectoare foarte concrete de activitate. Se spune aici cu claritate că avem mai multe cazuri și că aceasta ar trebui să ducă în mod clar la o abordare sectorială mm, și la anchete uh, mai în detaliu la nivelul sectorului afectat. din punctul meu de vedere, am ajuns la un echilibru foarte bun. Pe de o parte, avem aici o abordare care se bazează pe principiul subsidiarității, dar limitat. Dacă e vorba de o chestiune generală, atunci Comisia trebuie să o analizeze la nivelul Uniunii Europene dar dacă e vorba de o problemă specifică, de exemplu în Slovacia sau în Franța, atunci trebuie să ne mobilizăm dintr-o dată artileria ca să protestăm. Nu, e vorba de un echilibru între cele două aspecte și dacă dumneavoastră doriți să schimbați acest echilibru, eu sunt deschis, pot accepta sugestii. Însă mi se pare un echilibru bun pentru că ține cont de o analiză în funcție de fiecare caz în parte. Pe de altă parte, sunt dispus să analizez eventuale amendamente, dar, sincer vorbind, cred că ar fi bine dacă am avea acum un raport din partea Parlamentului European în care să se spună, iată care este poziția noastră, aceasta este propunerea de modificare pe care o facem și după aceea suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră. Dar până acum n-am primit niciun fel de astfel de propunere din partea Parlamentului. Noi am făcut o propunere și cred că este una foarte detaliată. A trebuit să folosim, să facem multe eforturi și am uh, avut nevoie de mult timp pentru a o face. Și cred, nu știu, poate aveți altă părere despre asta, dumneavoastră sunteți șeful aici, ce spuneți? Dar eu cred că Parlamentul ar trebui să vină acum cu un raport și să vedem după aceea ce se întâmplă. Eu sunt flexibil, putem schimba lucrurile în această propunere. Și pot discuta și cu domnul Barnier, pentru că până la urmă e o chestiune între serviciile noastre, dar uh, întâi să avem un raport și după aceea vom discuta cu Consiliul și sunt dispus să discut și cu ei. Dar nu există niciun uh, argument de principiu. Domnul Fielner a prezentat un astfel de argument de principiu. Pentru dânsul e o chestiune de principii aici și principii n-ar trebui să aveți prea multe, pentru că dacă aveți multe, viața nu vă va fi deloc ușoară. Dar în afară de domnul Fielner, n-am auzit aici alte argumente copleșitoare sau argumente într-adevăr întemeiate pentru care n-ar trebui să o facem. Și eu sunt dispus să discut cu dumneavoastră schimbări, modificări la, la articolele 6, 8, 10, oricare dintre ele. Sunt deschis și să încercăm să găsim o majoritate pentru ele dar cred că avem nevoie de un astfel de instrument. Și nu sunt deloc uh, un protecționist. Puteți să spuneți uh, multe despre mine, vă rog să nu vorbiți urât, dar nu sunt un protecționist. Și ne confruntăm aici cu o serie de probleme și am să vă dau un exemplu. În Europa nu avem posibilitatea de a exclude de pe piața noastră ceva din motive de siguranță. Nu există această posibilitate. Există o serie de state membre care au așa ceva în legislația lor, dar nu pe motive de siguranță. Și cred că ar trebui să avem un astfel de instrument la nivel european. Este un lucru esențial pentru industria noastră. Am să vă dau un exemplu și poate și dumneavoastră îl uh, știți la acest moment. Nu pentru că uh, ești uh, un susținător al piețelor uh, deschise, trebuie să fii și naiv în același timp. Nu, avem cu toții dreptul să spunem, iată, sunt niște limite, unele lucruri le putem face, altele nu, pur și simplu nu le putem accepta. Și pot să vă spun că exemplul pe care vi l-am dat în legătură cu Canada este foarte clar. Dacă ați fi fost acolo la negocieri alături de mine, probabil că ați fi fost de acord. A trebuit să plătim pentru că suntem deschiși, pentru că piața noastră este deja deschisă. Nu, nu e corect. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. A fost un schimb de opinii foarte interesant și ne vom vedea data viitoare. Vă mulțumim. Let's Christiana, thank you for coming. Cabrera has Now, We have still some work to do before the end of this. Stimați colegi, mai avem încă de lucru înainte de terminarea reuniunii. Suntem o comisie ocupată și trebuie să tratăm toate subiectele. Punctul 16 urmează. Modificarea directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și a directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Comisia ENVI este cea responsabilă de fond. Noi ne dăm un aviz Comisiei ENVI. Raportorul este Joseph Andreș, care nu este prezent, va fi înlocuit de Bernd Lang. Îi dau cuvântul acum lui Ben. Entschuldigen, die hat ein Problem. Mulțumesc, aș vrea să o scuz pe Iuzefa. pentru că uh, n-a putut să ia avionul la timp. A avut o problemă de transport, așadar în această directivă este vorba de cota pentru biocombustibil care fusese stabilită acum câțiva ani la 10%. Comisia a propus reducerea la 5% pentru că în legătură cu producția de biocombustibili, se pare că se folosește um, să folosesc pământul care ar fi fost destinate culturilor pentru alimente, de fapt. Și în al doilea rând a existat și o a doua temere în afară de aceasta, că biocombustibilii din prima generație care au puține avantaje în fața combustibililor tradiționale sunt prea mult uh, susținute de diferite proiecte. Eu pot să fiu de acord cu această argumentație a Comisiei, însă trebuie să știm că prin această limitare la 5%, foarte multe investiții care au fost făcute în um, combustibilii de prima generație nu mai sunt la fel de economice acum. Și de aceea am putea să ne gândim dacă există o perioadă de tranziție pentru a garanta o oarecare siguranță a investițiilor. Însă, mi se pare corect, în general, la abordarea comisiei. Apoi mai există și o a doua abordare, și anume în propunerea comisiei, se spune că biocombustibilii de a doua generație trebuie să fie promovați. Ceea ce mi se pare corect, pentru că aici e mai multă substanță în această propunere și tocmai nu mai e vorba de plante care trebuie să fie plantate specific pentru biocombustibil, ci din uh, resturile de plante se pot uh, prelucra așadar acești combustibili de a doua generație. Și mi se pare o abordare corectă. E bine să cântărim această opțiune, fie că e vorba de linii de creditare um, în funcție de potențialul lor de neemisii de, cu gaz uh, de efect de seră sau se pot și găsi alte opțiuni. În ceea ce privește însă aspectul comercial cu această problema am mai multe rețineri, pentru că această legislație ar uh, însemna că um, se reduc și importurile, mai ales în ceea ce privește combustibilii de primă și a doua generație. Dacă ne uităm atent, vedem că sunt anumite țări care uh, cu care discutăm uh, despre bunurile de mediu și care au o subvenționare foarte puternică a biocombustibililor. Și nu știu dacă cu astfel de legislație am ajunge prea departe fără a avea și un criteriu de durabilitate pentru importul uh, biocombustibililor și nu știu dacă nu cumva importul biocombustibililor de primă și a doua generație n-ar trebui de fapt interzis. Deci, pentru mine este un punct foarte interesant și uh, aș mai vrea să fac o remarcă, domnule președinte, în propunerea comisiei se vorbește de o dublă evaluare pentru uh, uh, pentru uleiul uh, de plante, deci din, de la magazinele de, de cartofi prăjiți, deci de la fritri, cum ar veni aici în Belgia. Deci dacă nu cumva această uh, sursă nu este folosit, nu este evaluată prea uh, mult, este considerată prea valoroasă. De fapt, se poate ca un ulei folosit um, de, și importat să fie mai ieftin decât un biocombustibil uh, de aici, fabricat aici. Nu se poate ca să deschidem piața pentru un uh, o ulei de proastă calitate și de import. Deci eu zic că va trebui să introducem niște plase de siguranță pentru a ne garanta obiectivul de a promova biocombustibilii în Europa și în același timp de a avea grijă să nu existe o um, diminuare a producției de alimente în același timp. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc! Urmează raportorul din umbră din partea PPE, Elizabeth Köstinger. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și lui Bernd Lange și raportorului pentru munca sa și pentru prezentare. Cred că putem să ajungem la un acord în această comisie că biocombustibilii joacă un rol important în momentul actual, dată fiind dependența noastră masivă, masivă de combustibilii fosili. Bernd Lange a vorbit despre criteriul durabilității care lipsește total. Atunci când vorbim despre biocombustibili, trebuie să ne gândim la utilizarea principiului singurei alternative. În abordarea comisiei, ne întrebăm în ce direcție vrem să mergem cu biocarburanții, continuăm uh, pe aceeași cale ca și cu mm, energiile, energiile regenerabile pentru a fi mai puțin dependenți de statele terțe sau vom pune povere asupra unui sector nou în Europa. Trebuie să ne gândim la implicațiile asupra producătorilor, asupra locurilor de muncă și uh, asupra miliardelor investite în sector până în momentul actual. Sectorul și-a bazat uh, evalu- evaluările de până acum pe anumite reguli care erau considerate fixe. Nu trebuie să uităm acest lucru. Un alt punct important cu biocarburanții și discuția pe acest subiect ține de prima generație și producția proteinelor de înaltă calitate uh, care este lăsată deoparte pentru a produce biocarburanți. Știm că în Europa depindem de importurile de furaje, așadar ar trebui să includem acest subiect în discuțiile noastre. Dacă vrem să se reducă biocombustibilii de primă generație, acest lucru uh, va avea consecințe notabile pentru proteinele care sunt importate din statele sudamericane, ceea ce ne duce la Uh, probleme de durabilitate. Limităm piața europeană, însă nu îi dăm niciun fel de modalități de a supraviețui, ceea ce nu uh, corespunde cu criteriul pe care noi înșine ni-l stabilim. În al doilea rând, am examinat textul și am examinat factorul ILUC, schimbările indirecte ale utilizării terenurilor. Cifrele nu sunt clare. Se menționează acolo o serie de exemple prin care acești factori au fost sub, falsificați pentru că se folosesc noi câmpuri pentru cultivarea biocombustibililor. Dacă ne uităm la ultimii 20 de ani, producția s-a dublat, și suprafața de producție a fost în același timp constantă. Deci ipoteza nu se justifică. Cred că eurodeputații trebuie să se asigure că nu vom cădea în capcana de a asculta de cei care ne sfătuiesc greșit. Există câteva probleme valabile, cum putem aborda în mod obiectiv factorul ILUC al schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor și trebuie să încercăm să nu creăm emisii suplimentare de gaze cu efect de seră. Trebuie să ne gândim la efectele complementare asupra companiilor europene și de asemenea să ne gândim la investițiile pe care deja le-am menționat. Trebuie să ne amintim că calendarul propus de comisie este destul de strâns. Întreprinderile vor avea probleme dacă vor încerca să se adapteze atât de rapid la calendarul comisiei. Biocom... Când vorbim despre biocombustibile, biocombustibili de a doua sau a treia generație, care sunt mai care sunt biocombustibili mai eficienți, bineînțeles că accentul trebuie să fie pus pe acești, aceste tipuri de combustibili care, a căror producție trebuie susținută. Vă mulțumesc, uh, doamna Catherine Berder, din partea ALDE. Nu vreau să spun nimic în acest moment, voi vorbi data viitoare. Mulțumesc, Paul Murphy de la GUE. Mulțumesc. Cred că este o problemă importantă. Din păcate, obiectivele de transport pentru 2020 au dus la uh, cre... susținerea unor tehnologii cu efecte negative, de exemplu biocombustibilii care sunt cultivați în detrimentul alimentelor. o majoritate a statelor membre intenționează să atingă obiectivul prin biocarburanți, ceea ce înseamnă o creștere din ce în ce mai mare a terenurilor utilizate pentru biocarburanți. Un studiu arăta că până la două treimi din beneficiile atribus, atribuite biocombustibililor ar fi eliminate de uh, schimbările directe și indirecte ale utilizărilor teren, uh, utilizării terenurilor. Comisie, propunerea comisiei merge uh, întrucâtva în direcția rezolvării acestei probleme, însă nu suficient de departe. Atunci, introducerea acestor schimbări indirecte ale utilizării terenurilor ar, în eh, criteriile de durabilitate ar fi o modalitate foarte directă de a susține aceste schimbări. Eh, am, de asemenea, nu cumva ar trebui să discutăm despre un plafon absolut în ceea ce privește utilizarea terenurilor pentru producerea de biocombustibili în urma culturilor. În ultimul rând, cum intenționează Comisia să se asigure că biocombustibilii vor uh, îndeplini criteriile de durabilitate din directivă? Se va baza Comisia doar pe autoevaluarea producătorilor sau vor exista alte metode? Uh, doamna Doamna Gladford de la grupul PP. Doamna Gladfelder. Mulțumesc. Este foarte clar că avem mai multe obiective în utilizarea biocombustibililor. Unul este uh, reducerea emisiilor, al doilea este de a reduce dependența energetică a Europei. Bineînțeles că propunerea actuală nu este în sprijinul celui de-al doilea, celui de-al doilea obiectiv, pentru că dacă examinăm consumul de biocombustibili al Europei, din păcate folosim mult mai multă motorină decât, decât ar trebui. Deci, trebuie să importăm petrol pentru a avea suficientă motorină. Cu toate acestea, benzina pe care o achiziționăm este în plus și sunt obse- suntem obligați să exportăm această benzină către Statele Unite la prețuri scăzute. Deci dacă am reduce producția de uh, biomotorină, după cum se spune în propunere, este destul de sigur că dependența noastră de uh, energie externă va crește. În al doilea rând, uh, vorbim despre factorul ILUC, schimbările indirecte ale utilizării terenurilor. Conform criticilor, acest factor nu se susține prin date științifice textul legislației menționează estimări destul de des, ceea ce înseamnă că cei care au pregătit textul legislativ nu sunt siguri în legătură cu acuratețea datelor prezentate. Regulile propuse pot să limiteze comerțul internațional, în special importul de biocombustibili în Uniunea Europeană. Deci, nu salutăm o asemenea propunere am avut o conferință în Uniunea Europeană la care partenerii noștri brazilieni au spus că studiază propunerea pentru a vedea cum să trateze inițiativa la OMC și există mari șanse ca acest lucru să se întâmple, pentru că dacă ne uităm la regulile OMC, nu există prevederi în legătură cu asemenea limitare. În al patrulea rând, vorbim de biocombustibilii de primă și a doua generație. Este foarte clar, după părerea mea, că nu că problema nu este dacă vorbim despre prima sau a doua generație, ci dacă putem reduce emisiile de dioxid de carbon. Propunerea Comisiei nu ne ajută să reducem emisiile de dioxid de carbon, însă ne duce către teritorii încă neexplorate pe baza unor metode nedovedite și netestate. Și din păcate, vom ajunge la un rezultat neconcludent pentru că vom folosi biocombustibili care ar putea să fie utili în altă parte. Nu are rost să uh, fabricăm biocombustibili din uh, lemn pentru că lemnul poate fi utilizat pentru producerea de căldură am o sobă cu lemne acasă care este eficient, are o eficiență de 95%, care eficiență nu poate fi atinsă dacă se uh, transformă lemnul într-un biocombustibil. Trebuie să punem accentul pe paie și pe deșeuri, animale, pentru a reduce dependența noastră de culturi importante. Și în ultimul rând, domnule președinte, din păcate, propunerea noastră, propunerea comisiei nu impulsionează transportul cu autovehicule electrice, care ar putea să reprezinte o șansă pentru Europa. Statele Unite finanțează cercetarea în transportul electric cu 2 miliarde de euro, 2 miliarde de dolari, în Europa însă au fost alocate doar 2 milioane de euro. Poate ar trebui să ne gândim mai bine cum putem tra- susține transportul electric pentru că am putea să fim mult mai eficienți în acest domeniu. Mulțumesc. Cineva din partea comisiei? Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebările ridicate. Am observat că colegii de la Direcția Generală Mediu nu au putut să ni se alăture, însă am luat notă de întrebările adresate comisiei pe care le vom transmite colegilor de la Direcția Generală Mediu. O clarificare. Cu toate că criteriile de durabilitate se aplică biocombustibililor și nu se pune problema importării biocombustibililor care să nu respecte asemenea criterii, există posibilitatea ca Uniunea Europeană să hotărască ce biocombustibili um, vor fi luați în considerare pentru atingerea uh, obiectivelor din directivă și bineînțeles că orice acțiune la OMC va, ar fi nefondată în acest sens. Vă mulțumesc, ne întoarcem la raportor, domnul Lange. Mulțumesc, foarte pe scurt. În ceea ce privește vehiculele electrice, există o altă directivă, nu este o problemă care ține de biocombustibili. Cu alt, pe de altă parte, Există o altă propunere legată de infrastructura pentru vehiculele electrice, uh, cea legată de uh, stațiile de încărcare pentru aceste vehicule. Vom avea amendamente și acolo, însă problema biocombustibililor importați trebuie să fie tratată separat pentru că carburanții importați nu pot să fie tratați în mod diferit de uh, cei produși în Uniunea Europeană. Deci există aici probleme de concurență care trebuie să fie lucidate. Încheiem acest punct atunci, uh, care a fost punctul 16, iar acum trecem la a, și vom discuta din nou acest punct în, la următoarea reuniune din 24-25 aprilie. Ne apropiem de sfârșitul zilei și ajungem la punctul 17, gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă. Este un dosar pe care Comisia Jurii este responsabilă de fond. Noi suntem o comisie care acordă un aviz și raportorul pentru aviz este Helmut Scholz. căruia îi dau cuvântul acum. Very late Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, este foarte târziu și este un subiect foarte complex uh, pentru care noi am făcut un aviz uh, pe un subiect pe care nu l-am discutat niciodată în această comisie. Ar fi mai bine să pregătim totuși o dezbatere mai amplă, cred eu, pe acest subiect, um, având în vedere subiectul. Bine, să-l tratăm așadar ca o primă dezbatere uh, altă dată. Vreau să mulțumesc pentru faptul că a venit comisia și a participat la dezbatere și aveam mai multe, am avut mai multe discuții cu actorii implicați. Am explicat de ce comisia noastră s-a implicat atât de târziu în această dezbatere care de fapt decurge deja de un an în comisia de fond. punctele pe care vreau să le sugerez eu în ceea ce privește comerțul internațional. Aș vrea să spun în primul rând că este o abordare foarte interesantă și aș saluta faptul că este o redezbatere, o dezbatere ulterioară pe această temă propusă de Comisie, care însă corectează, de fapt, regulamentul din 2005 pe această temă. Cred că este într-adevăr nevoia să ne asigurăm că gestionarea colectivă a da, drepturilor de autor uh, să fie acum uh, adoptată și încă în lumea digitală. Considerăm de asemenea așadar că problema copyright-ului și a dreptului de autor, deci uh, este din ce în ce mai gravă acum, odată cu drepturile uh, Um, pe internet și deci că drepturile conexe trebuie și ele să fie menționate în această problemă. Oportunitățile suplimentare pe care le oferă internetul creează, deci, um, interes pentru comisia noastră, la asupra care vreau să atrag atenția, și anume că nu putem să uh, ne uităm la acest proiect de directivă care este, vizează piața internă, excluzând în același timp aspectele externe, deci contextul și varietatea de servicii care există în această direcție. Internetul afectează condiția de protecție protecția dreptului de proprietate intelectuală și uh, garantarea acestor drepturi. Există două puncte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, uh, e vorba de o perspectivă a consumatorului. Există, deci, uh, nevoia unui echilibru în, între societate, celor care dețin drepturile și uh, consumatori. Și a celor care vor să contribuie în calitate de cetățeni prin intermediul internetului pentru a uh, oferi uh, așadar uh, produse pe internet. Trebuie să vedem de asemenea și că încurajând un sistem de brevetare multilaterală, duce și la necesitatea reglementării tranzacțiilor internaționale. Aici mai ales mă refer la punctul 3 și 4, unde aș sugera în calitate de raportor că ar trebui să ne concentrăm uh, în activitatea noastră de comisie pe uh, aviz, uh, pe o crearea unei opinii față de acest proces. Vreau să atrag atenția comisiei și asupra faptului că nu există un tribunal pentru drepturile de autor în cele 27 state membre. Deci pentru cele 27 state membre avem tot timpul poziții diferite în legătură cu aceste probleme în statele membre și cred că nu este rațional din partea comisiei, este, o, este din partea comisiei un, o acțiune rațională să facă un regulament la nivel european. Pe de altă parte, din punct de vedere internațional, trebuie să avem grijă la o astfel de propunere, pentru că a existat, de exemplu, o astfel de propunere de stabilirea unui tribunal uh, cu jurisdicții multiteritoriale care ar putea să, se inter să interfereze în uh, diferitele uh, state membre dacă ne asigurăm că interesele consumatorilor sunt protejate, adică dacă ne asigurăm că aceștia trebuie să aibă acces la o formă largă de conținuturi uh, în diferitele state membre, atunci uh, salutăm așadar uh, propunerea multiteritorială a Comisiei. De exemplu, companiile de informare uh, mass media, de exemplu, ar putea să se lovească de această abordare multiteritorială atunci când există, de exemplu, o poziție diferită în cadrul uh, um, unor firme din, din Europa continentală. Uh, mă refer la articolul 5.6, unde se vorbește despre clauza opt-in și opt-out în legătură cu această problemă și se vorbește și de drepturile pentru providerii din afara Europei care trebuie și să beneficieze de regulamentele cu privire la drepturile acestea. Aș mai vrea să subliniez și că în ceea ce privește comerțul internațional au existat deja discuții în cadrul uh, OMC și uh, VIPO, care a dorit deja încheierea unui tratat pe acest subiect, astfel încât să se încurajeze o asistență tehnică pentru statele în curs de dezvoltare, care să poată de asemenea și ele să creeze că și a Not to, to be too long, uh, I want also to stress that strengthening of uh, protection offered to right holders. Aș mai vrea să vorbesc și de îmbunătățirea protecției actorilor respectivi care să poată să aibă un preaviz de 6 luni, nu de 3 luni pentru încheierea contractelor. Știu că se fac amestec aici mai multe subiecte, responsabilitatea altor comisii, care este și ea uh, afectată de acest proiect de directivă, dar nu putem să eliminăm această perspectivă dacă ne uităm din punctul de vedere al comerțului internațional. Permiteți-mi uh, să mai subliniez un punct care, pe care l-am discutat cu reprezentanții mai multor grupuri de interes. Um, dacă ne uităm la relația cu uh, Statele Unite, vom vedea că avem două practici diferite. În Statele Unite nu există societăți de gestiune colectivă în numele titularilor, dar uh, se asigură în Uniunea Europeană, de exemplu, existența acestor societăți pe de altă parte și aș, așadar actorii respectiv vor fi confruntați cu cele mai bune practici, adică acolo unde există uh, licențe acordate direct pentru artiști. Deci trebuie să vedem cum atrag atenția capitolele aferente din tratatele internaționale despre practica diferită din Statele Unite față de cea din Uniunea Europeană. Aș vrea să sugerez așadar că voi continua în această direcție când voi redacta vizul și sper că acesta să contribuie la o abordare mai generală a tuturor aspectelor unui subiect atât de modern precum acesta și sper ca comisia noastră să poată să ducă la o abordare foarte complexă în ceea ce privește acest subiect de gestiune colectivă a drepturilor. Mulțumesc. Domnule Helmut Scholz, mi-e teamă că o serie din uh, remarcile făcute de dumneavoastră au prea puțin de a face cu dimensiunea de comerț din acest regulament și nu puteți să riscați să fiți acuzat apoi că uh, ați depășit atribuțiile. Deci eu zic că va trebui să verificăm uh, până la urmă proiectul dumneavoastră de raport. Da. Christopher Fielner este raportorul din umbră din partea PP. Mulțumesc, voi vorbi foarte pe scurt. Eu trebuie să plec pentru că am o dezbatere uh, cu, la radio cu ministrul pentru agricultură din Norvegia despre subiectul de azi dimineață și n-aș vrea să pierd acest interviu la care particip. M-aș bucura să pot uh, deci să ajung și acolo. Dar vroiam să particip și la această discuție. Am, mi-au plăcut mai multe lucruri pe care le-am auzit uh, din acest aviz pe care îl discutăm acum. Și uh, în calitate de admirator și ascultător de muzică, cred că este o propunere foarte bună din partea Comisiei, una foarte importantă chiar pentru că cred că ați pus punctul pe I. Mie mi se pare foarte frustrant când uh, încerc să folosesc serviciul Spotify uh, întâi la Stockholm, după aceea nu funcționează în Europa în, când ajung și aceasta sper, acest proiect sper să ne ducă la o simplificare a produselor și a serviciului acesta prin armonizare. Aș vrea să spun că unul din punctele care au, uh, pe care le-am uh, remarcat atunci când am văzut uh, proiectul raportorului din Comisia Jurii, este că se vorbește de diversitatea culturală și că trebuie reglementată aspectele legate de aceasta și aceasta va avea consecințe pe comerț. Putem să ne gândim la mai multe variante prin care vom îmbunătăți diversitatea culturală, dar nu prin licențe. Deci, dacă vor, ne gândim la OMC și ne-am gândit la așa numitele green box, yellow box și așa mai departe, cred că acesta ar fi verde în cazul nostru. Dar reglementarea unor licențe, aceasta ar putea să fie foarte roșu din perspectiva OMC-ului, pentru că ar duce la o influențare a negocierilor. Și scopul este să poți, într-adevăr, să asculti muzică de peste tot din lume. Dacă vorbim de ghișeul unic, e foarte important să garantăm acest ghișeu unic la nivel internațional pentru ca să nu fie numai unul pentru Europa. Mă opresc aici, din păcate va trebui să plec, dar uh, o să ascult de afară care va fi răspunsul Comisiei la o dezbatere viitoare. Much, uh, since we are well beyond our time limits. Cred că am depășit acum uh, timpul nostru și, din păcate, interpreții pot, nu mai pot sta acum mai departe. Le mulțumesc pentru că au, ne-au permis să depășim cu 10 minute. Now on we'll uh, uh, uh, continue in English. Uh, commission uh, Mrs. Martin Pratt de Abreu. Floor is yours.